orele sunt înaintate și vreau să începem reuniunea. N-am ciocănel, așa că avem o problemă. Da, domnule Herbrandi, bună dimineața! Dragi colegi, am onoarea de a prezida uh, reuniunea de astăzi, pentru că președintele nostru, din păcate, are alte angajamente. Ați uh, primit cu toții ordinea de zi. V-a fost trimisă pe data de 20 septembrie. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi sunt comunicările președintelui. Nu am multe comunicări, doar că să vă spun că această reuniune se transmite pe internet. Așadar știți că cetățenii europeni ne urmăresc live. Acum, dacă, întreb dacă cineva are vreun comentariu de făcut în legătură cu ordinea de zi. Dacă nu, atunci se consideră ca fiind adoptată. Și acum uh, venim uh, la numărul 3, și anume reforma oficiilor europene de luptă antifraudă. Olaf. Se spune că s-a ajuns uh, la un acord cu Consiliul care și urma să se voteze ieri seara. Secretariatul și domnul Toirer au fost contactați de către președintele Parlamentului, domnul Schulz, și au fost întrebați dacă comisia noastră n-ar putea cumva să amâne votul pe această temă. Domnul Schulz a rugat să amânăm votul deoarece la Consiliu s-au cerut uh, clarificări suplimentare în legătură cu acordurile la care s-a ajuns. Așadar, domnul Schulz solicită încă puțin timp. Și ieri seară și în cursul acestei dimineți s-au desfășurat consultări între diversi membri ai comisiei noastre, iar în această dimineață, cred, raportorul a vorbit uh, la telefon cu domnul Schulz Așadar, aș ruga pe doamna Gresle să ne spună mai multe, să ne spună uh, care a fost exact uh, chestiunea în cauză și cum a evoluat ea solicitarea din partea domnului Schulz. Vă rog, doamna Gresle, aveți cuvântul. Președinte, Herr Vorsitzender, un Tag, der Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că orice zi care începe cu un telefon de la președintele Parlamentului e o zi extraordinară. Asta mi s-a întâmplat mie în această dimineață și bine, totdeauna e bine să comunici cu superiorii tăi, uh, dar poate ar fi bine să ne dea câtva timp la dispoziție, nu cum s-a întâmplat acum, o chestiune de ultim minut. Bun, e uh, vorba de acordurile privitoare la OLAF și v-aș spune următoarele. În regulamentul OLAF, Comisia Bugetară în noiembrie 2008 a întocmit anumite amendamente și de ce am avut 95% câștig de cauză în plenar și unul din aceste amendamente nu a fost inclus în pachetul uh, în care s-a discutat. Dar noi nu am avut această problemă pe radarul nostru. Și anume e vorba de interpretarea imunității membrilor. Ast, cu asta se ocupă tratatul. Tratatul este legislație primară, cea mai înaltă formă de legislație pe care, de care dispunem și nu l-am inclus pentru că noi nu am considerat că în legislația secundară, adică uh, regulamentul OLAF, ar trebui să se facă comentarii în legătură cu ceva ce ține de legislația primară. Și interpretarea pe care mi-a uh, oferit-o serviciului juridic și pe care am utilizat-o la negocieri uh, anul trecut se referea la prevederi din tratat. Și noi am spus că în legislația secundară noi nu trebuie să mai facem nicio modificare sau să ne referim la uh, legislația primară. Bun, Consiliul, e rar să vezi că Consiliul vorbește pe o singură voce, dar ei s-au pus de acord și au spus că uh, niciun în preamul, niciun dispozitiv, uh, cele două fraze care au fost incluse au fost adresate celor 27 de state membre. Ideea e că stipulăm că Olaf nu va avea acces la uh, a pune în, în uh, sub întrebării imunitatea vreunui uh, uh, deputat dacă imunitatea nu a fost uh, ridicată. Noi am spus că Olaf trebuie să aibă de-a face în tot ceea ce privește problemele bănești orice fel de informație este folositoare trebuie și poate să fie accesată de Olaf, inclusiv în legătură cu uh, cheltuielile, cu salariile, cu alocațiile și așa mai departe. Deci așa am spus noi și modul în care am văzut noi lucrurile ar fi însemnat că Olaf uh, poate să facă anchetele, inclusiv în ce privește deputați care se bucură de imunitate, dar nu are un mandat uh, suplimentar, adică nu poate să interfereze în chestiune de regulament. Să spunem, de exemplu, Ola nu poate să verifice dacă domnul Balcitis își fa- întocmește un raport așa cum se cuvine. Domnul Balcitis, nu știu dacă vă că se uite la mine, da? dar au existat probleme cu punctul acesta de vedere. Deci, Olaf face Uh, referire la uh, interesele financiare, dar apoi există și acordurile interinstituționale care se referă și la riscul de reputație. Eu consider că nu dorim ca mandatul Olaf să fie uh, extins și la alte activități. Am specificat asta la negocieri și eu aș recomanda colegilor să modificăm acordul interinstituțional și cred că este de neacceptat ca în legislația aceasta secundară să avem un proiect de text care să submineze și, și să extinde mandatele. Noi am uh, făcut multe eforturi și am specificat mandatul Olaf la negocieri, dar acum punctul nostru de vedere nu mai este acceptat. Și de asemenea trebuie să specificăm foarte bine și drepturile celor implicați în diverse proceduri la ei se referă uh, sau se poate aplica codul penal al statului membru al cărei cetățenie o dețin. Uh, se pot referi la ei uh, codul de procedură sau regulamentul Parlamentului, dar ce se întâmplă cu ceea ce sau cu drepturile ce li se acordă conform statutului de membri ai Parlamentului? dar dacă acest statut nu mai există și nu se mai aplică nici măcar în birourile noastre, atunci pur și simplu uh, înseamnă că se încalcă dreptul. Eu întotdeauna m-am luptat ca acest amendament la care mă refer să îl, uh, uh, să, cu acest amendament să avem câștig de cauză. Cei care au participat la negocieri știu acest lucru ne, acum uh, Consiliul încearcă să schimbe lucrurile și nu înțeleg de ce. Bun, există o întreagă dezbatere în legătură cu tratatul. Noi va trebui să clarificăm acest lucru în tratat, pentru că dacă nu uh, facem o schimbare în tratat, atunci nu vom putea face progrese cu această problemă. Bun, comisia noastră este una foarte competentă și am mare încredere în ea însă nu cred că putem de unii singuri să rezolvăm problema asta a imunității. Bun, mi-a luat foarte mult timp să ajung la această concluzie și acum uh, sunt silită să admit acest lucru și am uh, vorbit asta cu toți cei implicați. N-am reușit să ajungem la un rezultat. Deci concluzia la care am fost silită să ajung e că, sigur, noi nu vrem să blocăm dosarul OLAF, noi am încercat să reformăm întregul sistem în ultimii 8 ani de zile Uh, Olaf deja mm, este operativ de 13 ani, uh, am uh, avut și sentințe ale Curții Europene în legătură cu Olaf, am încercat să incorporăm și această jurisprudență. Și e vorba de o întreagă tradiție a luptei împotriva fraudei în statele membre și, practic, intenția e de a proteja banii europeni. Deci, în portul meu a spus că doar 7% din păcate din ceea ce face Olaf uh, este mm, urmat și respectat de statele membre și nu se, dau, nu se dă curs anchetelor Olaf și acest lucru este inacceptabil. Bun, sigur, statele membre au uh, la dispoziție libertatea de a obține orice fel de informații de la OLAF în legătură cu cazurile de care se ocupă. Odată pe an există o întâlnire la care participă și Consiliul și care, la care se discută aceste cazuri. Problema accesului la birourilor uh, parlamentarilor ar putea, de exemplu, să reapară dacă există alte atacuri asupra imunității parlamentarilor. Deci am obținut câteva lucruri punctuale și eu cred că suntem pe calea cea bună de a îmbunătăți sistemul. S-a propus acum un nou regulament în ceea ce privește protecția intereselor financiare uh, europene și îmbunătățirea cooperării uh, judiciare și înființarea instituției uh, procurorului european. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu toate aceste lucruri Uh, trebuie să, le, să punem din nou pe tapet punctul nostru de vedere și e foarte ciudat, din păcate, ce se întâmplă cu Consiliul. Poate că noi încercăm să corectăm lucrurile într-un mod irealizabil, nu știu exact. Acum ce aș sugera eu e ca coordonatorii să vorbească despre starea de lucruri pentru moment și să decidă dacă mergem la plenară sau nu, pentru că după 8 ani dorim să vedem un rezultat palpabil. Eu vreau să mă asigur că după ce a fost blocat tot, tot, tot acest dosar la Consiliu timp de 2 ani, să nu blocăm lucrurile și la Parlament. Olaf nu a fost foarte entuziasmat de amendamentele introduse de noi pentru o procedură cu mai multă siguranță juridică. Deci Olaf nu a fost entuziasmat și nici consiliu n-a fost entuziasmat de ideea de a avea o întâlnire anuală. Deci eu sunt îngrijorată pentru că dacă lucrurile ajung la conciliere, uh, poate nu se va ține cont de punctele noastre de vedere și Poate că ciprioții nu ne vor sprijini și eu vreau să previn o astfel de situație pentru că ar fi uh, foarte negativă pentru Europa. Deci nu cred că trebuie totuși să blocăm acest dosar la Parlament. Pentru că am lucrat din greu să ajungem la aceste rezultate pe care le-am avut până acum și nu vreau să le pierdem. Președintele, după cum spuneam, m-a sunat în această dimineață, a ascultat ce am avut eu de spus și îi sunt recunoscătoare pentru acest lucru și a spus că e adevărat, avem o problemă cu imunitatea și în mod normal aș fi de acord pe deplin cu serviciile juridice, dar nu putem să o facem în acest mod. Avem nevoie de clarificări în legislația primară avem nevoie de oameni de la jurii care să negocieze cu Consiliul pe problema asta a imunității. Și așa ar trebui să facem. Și nu să introducem jumătate de frază într-un regulament uh, pentru combaterea fraudei. Deci, pentru mine e destul de clar. Deci, președintele a cerut amânarea și nu putem uh, să spunem nu, dar nu putem nici să trenăm lucrurile la nesfârșit. Deci eu cred că la următoarea întâlnire ar trebui să punem din nou punctul pe uh, ordinea de zi. Deci eu propun o amânare până la data de 8 octombrie. Dar a spune că, indiferent de argumentele care, pe care le-am auzit, ar trebui să insistăm asupra datei de 8 octombrie. Putem discuta cu Consiliul, cu uh, președintele Comisiei, cu oricine trebuie să discutăm acest lucru, însă dacă într-adevăr reușim să uh, obținem uh, sprijinul Consiliului, îmi scot pălăria în fața dumneavoastră, dar eu cred că este o misiune imposibilă. Nu cred că putem să amânăm lucrurile la nesfârșit. Deci haideți să dăm uh, încă o amânare până în 8 octombrie, dar nu să treneze lucrurile la nesfârșit. Pentru că suntem irresponsabili până la urmă dacă facem acest lucru e o problemă care nu poate fi rezolvată în acest fel. Deci propun amânarea până în 8, dar nu mai mult. Uh, eh, was een zeer omstandige uitleg. Ik hoop dat alle Președintele, bun, cred că a fost o explicație bună. Sper că to- toți colegii pot fi de acord. Deci, raportarea propune să respectăm solicitarea președintelui de să nu facem votul astăzi, însă trebuie să avem asigurări că acest subiect va figura pe ordinea de zi a întâlnirii noastre în 8 octombrie și între timp președintele are posibilitatea și are timpul să intre în contact cu Consiliul. Doamna Gresle nu crede că vom avea succes și a spus că își va scoate pălăria dacă se va obține vreun acord al Consiliului. Bun, Bacar va invita delegația germană la un șpriț, dar ideea este să punem punctul pe ordinea de zi la 8 octombrie, spune raportarea. Acum colegii dacă au ceva de spus. Um, ik kijk in de zaal, langs S&D kant geen probleem. Alde, eh, meneer Skilakakis. Domnul Skilakakis. I would like first to, to thank Mulțumesc. În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Ingeborg pentru ceea ce a făcut și să spun că sunt absolut de acord cu această amânare pe care trebuie să o acordăm. Însă aceasta trebuie să fie limitată în timp, mai ales pentru că motivele acestei amânări nu sunt pentru a avea un aviz juridic din partea serviciilor noastre, ci, din câte am înțeles eu, din partea Consiliului. Un lucru pe care n-am reușit să-l rezolvăm în ultimii ani. Iată, au trecut trei ani aproape, nu? Deci, să acordăm această amânare până pe 8 octombrie și după aceea gata. Thank you. Uh, ik... Mulțumesc. Alte grupuri politice doresc să intervină. Conservatorii și reformiștii, ALDE. nimeni, atunci nu voi vorbi în calitate de președinte, ci în numele uh, grupului Verzilor. Am ascultat intervenția doamnei raportor și pot să vă spun în numele grupului meu că și eu sunt de acord cu această scurtă comunicare. Mai dorește cineva să intervină din partea neafiliaților? Cred că toată lumea a avut posibilitatea să intervină și, prin urmare,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 Raportul special pentru Sistemul Informațional Comun pentru Relații Externe, CRIS, este un raport din partea domnului Odi, dar știm cu toții că în ceea ce privește raporturile speciale pentru Curtea de Conturi și în ceea ce privește procedura respectivă, există o divergență între ierarhia Parlamentului și anume dacă aceste rapoarte speciale pot fi analizate în plenară sau nu. Am mai vorbit despre acest lucru, e o chestiune de procedură și e clar că aceste divergențe de opinii trebuie rezolvate și am avut diverse contacte în acest sens. Referitor la conținut, domnul Odi a pregătit acest raport luând legătura cu persoane de la Curtea de Conturi și cu alte persoane, așa că îi dau cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi și membrilor săi, și în special domnului Atkins, cu care am lucrat pentru uh, această sarcină și pentru felul în care au lucrat la acest dosar. De asemenea, domnului Cristof Nerlich, administratorul nostru, care m-a ajutat foarte mult pentru a redacta raportul și salut reprezentantul Comisiei uh, care sper că va lua cuvântul în curând. Mulțumesc curții pentru calitatea acestui raport și sistemul uh, CRIS, Sistemul Informațional Comun pentru Relații Externe, este un sistem comun informațional pentru toate agențiile Uniunii Europene în cadrul acțiunii externe. E vorba de un sistem informatic care funcționează atât în ceea ce privește instituțiile noastre, cât și în cazul delegațiilor pentru acțiunile externe, deci în lumea întreagă, și aceasta ne permite să avem informații la timp și să urmărim proiectele în faza lor financiară. El a început să funcționeze în 2002. Sistemul CRIS alimentează cu date sistemul contabil ABAC, care ne permite să vedem starea financiară a plăților, și acest sistem a fost considerat ca fiind uh, eficient în mod global de către curte. Aceasta este o veste bună pentru că e vorba de informații în legătură cu gestiunea unor uh, sume foarte importante, în jur de 11 miliarde pentru 2010. Există totuși foarte multe probleme care trebuie rezolvate, probleme care nu ne surprind, ținând seama de faptul că în jur de 100 de, mii de utilizatori um, folosesc acest sistem în lumea întreagă. Iată câteva elemente pe care aș vrea să le subliniez aici țin cont de explicațiile pe care le-a dat curtea în ceea ce privește logica utilizării acestui sistem și anume să vedem dacă sistemul CRIS își îndeplinește misiunea și dacă este util Comisiei Europene. Răspunsul este afirmativ. Totuși, în cazul acestui audit, ar fi interesant să vedem mai aproape care este raportul cost-eficiență al sistemului și, în general, sistemele utilizate de comisie. Problemele de securitate care au de-a face cu sistemul CRIS, și aici mă adresez comisiei, aș vrea să știu dacă aceste probleme ar putea aduce atingere intereselor financiare ale UE. O a doua întrebare pentru comisie. Acțiunile care au fost luate pentru a defini mai bine care este rolul sistemului CRIS față de sistemul contabil ABAC, deci care sunt aceste măsuri care au fost luate și acest lucru este important pentru procedura de descărcare bugetară și de uh, și pentru uh, raportul care se va redacta la sfârșitul anului și, de asemenea, aș vrea să întreb Comisia uh, care a fost geneza acestui sistem, pentru că raportul curții arată că există o lipsă de viziune pe termen lung și o viziune strategică în ceea ce privește obiectivele sistemului, ceea ce aduce, a dus la dublarea uh, sarcinilor acestui sistem și ar fi interesant uh, să vedem o explicație pentru că nu există o coerență foarte clară. Și aceasta este una dintre sursele problemelor cu care se confruntă CRIS. Comisia are mai multe proiecte în curs pentru rezolvarea problemelor actuale și de asemenea redactează un document pentru uh, strategia acestui sistem până în 2016 E vorba de o reflexie utilă, însă limitată din punct de vedere sectorial și vreau să întreb dacă există o viziune mai globală în ceea ce privește gestiunea acestui sistem al Comisiei. Iată, domnule președinte, primele reflexii în urma lucrărilor din partea curții, pe care le salut încă o dată, a răspunsurilor pe care le-am primit din partea comisiei și întrebarea pe care mi-o pun este care este legătura între sistemul CRIS și sistemul contabil ABAC, pentru că există 100.000 de utilizatori care au acces la CRIS și atunci când există uh, tranzacții financiare și contabile, vreau să mă întreb dacă acest sistem funcționează într-adevăr foarte bine, fără să existe niciun risc de eroare pentru că erorile încă le-am mai putea rezolva, dar dacă ar apărea și fraude, aceasta ar fi mai dificil. Mulțumesc. Odi. Eh, eh, Mulțumesc, domnule Odi. Dau cuvântul domnului Kinst din partea Curții de Conturi pentru a vedea uh, rezultatele muncii sale împreună cu uh, echipa sa de co- colaboratori și să vedem ce părere are despre propunerea făcută domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. După introducerea domnului Odi, aș putea să mă refer la elementele cheie despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Probabil că vă aduceți aminte că există uh, un raport special și am arătat că există chestiuni uh, critice în ceea ce privește CRIS și mă refer aici în special la importanța sistemului acestui, a acestuia pentru comisie. De aceea, Curtea a hotărât să aibă un audit special pentru sistemul CRIS și vreau să vă spun că el a fost realizat din punctul de vedere al utilizatorului. În primul rând am analizat designul sistemului, dacă este eficient pentru managementul comisiei, și ce legătură are cu sistemul de contabilitate și dacă datele sunt fiabile sau nu. Deci am hotărât să nu ne referim la raportul cost-eficiență. Și tocmai de aceea acest audit nu este un audit IT, pentru că este din punctul de vedere al utilizatorului, după cum spuneam, și pentru a vedea cât de eficient este pentru managementul comisiei pentru această chestiune a raportului cost-eficiență, care este importantă, noi n-am inclus-o în raportul nostru, pentru că considerăm că există alte elemente care sunt foarte importante pentru a înțelege eficiența sistemului. În al doilea rând, nu era ușor pentru noi să vedem care este costul uh, funcționării și mentenenței sistemului CRIS, pentru că avem doar o cifră, 30 de miliarde de euro, pe care Comisia l-a cerut pentru anul 2011, pentru bugetul 2011, dar nu avem date exacte în legătură cu costurile adiacente ale CRIS. Se vorbește de 7-8 miliarde pe an, dar aici Comisia ar trebui să clarifice acest punct. Și de asemenea este foarte greu să evaluăm cui să atribuim consecințele directe ale felului în care se gestionează CRIS – în ce măsură intervine aici procesul decizional al Comisiei. Iată ce a găsit uh, Curtea că sistemul CRIS este eficient pentru a răspunde uh, nevoilor Comisiei în ceea ce privește acțiunile externe. Totuși, Curtea a identificat și câteva probleme persistente care sunt uh, coerente cu observațiile anterioare pe care le-am făcut. Există și problema definiției sistemului CRIS, în special față de sistemul ABAC, sistemul de contabilitate al Comisiei. Această legătură nu este făcută la ora actuală și câteva funcții sunt uh, practic duplicate. În ultimii 3-4 ani noi am evaluat acest sistem al uh, Comisiei în sistemul um, general contabil al Comisiei și am văzut că există practic o dublare a anumitor sarcini. Din punctul nostru de vedere, aceasta este o povară suplimentară pe umerii acestui sistem. Din câte știu, în alineatul 9-8, uh, uh, Comisia arată că dorește să rezolve această situație și că dorește să evite aceste uh, duplicări ale sarcinilor. O a doua chestiune e vorba de uh, niște dezvoltări care nu sunt destul de bine formalizate în ceea ce privește CRIS și care face ca datele uh, codificate să nu fie bine definite. Aceasta este o problemă pentru acțiunile externe și pentru țările beneficiare. Un al treilea punct, utilizatorii sistemului uh, CRIS se confruntă cu dificultăți, în special din, part, uh, din cauza faptului că sistemul nu este întotdeauna accesibil anumite registrări de date lipseau, nu erau valide sau nu erau actualizate și aceasta, într-adevăr, subminează fiabilitatea sistemului, eficiența și efectivitatea sa ca un sistem de gestiune. Am găsit de asemenea și câteva puncte la care Comisia nu a asigurat securitatea suficientă a sistemului și a datelor sale. În urma acestor elemente am făcut câteva recomandări Comisiei și pot să spun cu mulțumire că aceasta a urmat recomandările noastre. Nu cred că există un adevărat dezacord cu Curtea de Conturi și Comisia. Comisia a arătat care sunt etapele pe care vrea să le desfășoare acum pentru a rezolva aceste probleme și pentru a dezvolta și mai bine sistemul și care sunt măsurile prevăzute pe viitor. Aș vrea să mulțumesc domnului Odi pentru cooperarea deosebită pe care am avut-o și cred că raportul pe care l-am pregătit uh, este într-adevăr uh, de încredere și acoperă toate punctele importante. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kinst. Cred că acum pot să dau cuvântul comisiei. Domnul Șomel, de la DG DEFCO, șef de unitate, este prezent aici, așa că vă dau cuvântul și bănuiesc că ne veți uh, spune ce se întâmplă cu recomandările pe care le-a făcut Curtea de Conturi, ce urmare le-ați dat și, de asemenea, recomandările domnului Odi, dacă ați putea fi de acord cu acestea sau nu. Prezident, uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vrem să vă mulțumim pentru acest raport care ne dă ocazia să vorbim despre acest subiect, uh, pentru că el ne confirmă o strategie pe care noi am implementat-o deja și ne permite să mergem un pic mai departe. Comisia acceptă recomandările curții, cele patru recomandări principale, și, după cum a spus domnul Kinst, noi am indicat deja programul de lucru. Domnule președinte, ați... Domnul raportor, mă scuzați, ne ceruse să vă explicăm puțin cum s-a născut CRIS. CRIS a fost creat înaintea lui ABAC. existat sistemul SIMCOM, uh, o dinioară, iar problema lui SIMCOM era una referitoare la delegații. Era greu de implementat la delegații. Aveam nevoie deci de un sistem care să funcționeze pe internet și să fie specific domeniului relațiilor externe. De aceea a fost creat ABAC, în esență, pentru toate datele financiare. Uh, mă scuzați, CRIS, uh, se corectează vorbitorul, CRIS pentru datele financiare. Și în același timp, CRIS a trebuit să devină și un sistem de reporting, de raportare. Când a apărut ABAC în 2005, a trebuit să uh, simplificăm sistemul CRIS și, de asemenea, să ne ocupăm de un alt element și anume de toate datele necesare pentru simplificarea sistemului CRIS. Deci a trebuit ca toate datele să fie introduse într-un sistem unic și anume CRIS. În primul rând, am verificat uh, dacă nu există uh, duplicări ale funcțiilor CRIS și ale funcțiilor ABAC. Deci, în legătură cu datele financiare, am realizat o monitorizare foarte strictă. E posibil să existe mici duplicări din când în când, însă acestea sunt rezolvate foarte rapid. În ultimii ani nu am constatat probleme majore între datele CRIS și ABAC. Interfața funcționează perfect. Cu toate acestea, este limpede că mai există unele probleme de duplicare. Mai ales dacă ne gândim la garanții sau acolo unde se anunță recuperările. Acolo, într-adevăr, există mici probleme și trebuie corectat, uh, uh, corectat sistemul prin utilizarea ABAC. Însă, în afară de asta, nu există probleme majore. În ceea ce privește problema securității, Uh, s-a pus întrebarea dacă există o problemă de securitate privind datele financiare și răspunsul este nu. Problemele de securitate se referă mai ales la datele personale ale persoanelor uh, introduse în CRIS, CV-urile consultanților și așa mai departe. Așadar, uh, suntem conștienți de aceste probleme și am creat o strategie ca să eliminăm orice fel de uh, intruziune străină pentru accesarea acestor date personale. Sistemul funcționează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, deci trebuie să-l verificăm uh, pe rând, să verificăm fiecare parte pe rând. Deci va dura până când să rezolvăm problema complet, însă este într-adevăr o problemă majoră de care ne ocupăm. Cealaltă problemă menționată este foarte importantă pentru noi și anume calitatea datelor. Și există mai multe axe aici și am să mă refer la două dintre ele. S-a vorbit în primul rând de problema uh, numelor utilizatorilor, pentru că utilizatorii privesc în mod diferit introducerea unor coduri, au interpretări diferite ale codurilor care trebuie introduse. Aici este necesar să fie formați utilizatorii, în primul rând, apoi să fie blocată informația introdusă în mod eronat, dar e destul de greu pentru că în fiecare zi se descoperă alte probleme. Și apoi trebuie să încercăm să corectăm anumite domenii. Respectiv, ne ocupăm acum de codificările geografice. Trebuie să avem informații pertinente în acest sens. Însă avem nevoie de timp. A doua axă se referă la uh, reporting, aici există definiții diferite în funcție de origine. De exemplu, trebuie să colaborăm cu OCDE și cu alte organizații, însă ei au coduri financiare diferite de codurile noastre. Trebuie să fie corelate toate aceste coduri și de aici apar probleme interne și probleme în discuțiile cu OCDE. Vă dați seama că nu este foarte ușor. Așadar, această problemă de calitate este una extrem de complexă, ne ocupăm de ea, am stabilit niște costuri ale lucrărilor ca să putem aborda diferitele puncte. Situația se ameliorează în fiecare zi, însă va mai dura. Și cred că astfel am răspuns la toate întrebările adresate. Er Mulțumesc. Mai doresc alți colegi să ia cuvântul, domnul? Stevens, nu? Atunci, domnule Șomel, aș avea eu o mică întrebare pentru dumneavoastră. Ați vorbit despre securitate și ați spus că încercați să rezolvați această problemă treptat și că va dura. Înțeleg ce spuneți. Însă, în ceea ce privește calendarul, cam când credeți că va fi rezolvată problema? nous avons fait une, estimation. Dans le meilleur des cas, cela... Am făcut uh, estimări, în cel mai bun caz în 2 ani, în cel mai rău caz în 3 ani vom rezolva problemele. Well, um... Mulțumesc. Dau cuvântul raportorului pentru concluzii. Écoutez, je remercie. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Kins și reprezentantului Comisiei Europene pentru aceste explicații. Aș avea o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Conform tradiției, există o regulă de control intern în diversele departamente, și anume persoana care contabilizează un înscris trebuie să fie diferită de persoana care începe un bilanț, pentru că procedura înscrisurilor contabile și a plăților, dacă, este făc, dacă cele două sunt făcute de aceeași autoritate, apar riscuri de fraudă, pentru că ă, așa se întâmplă dacă e aceeași persoană are acces la ambele funcții. Dacă se utilizează sistemul CRIS și agenții în același timp declanșează operațiuni în ABAC, chiar dacă ambele sisteme sunt controlate. E posibil să se întâmple așa ceva sau există o separare între persoana care uh, începe, declanșează scrisul contabil și persoana care declanșează plata către beneficiari? Există această separare? Putem avea garanția că nu uh, există riscuri sistemice de fraudă? Oui, euh, je peux tout à fait vous rassurer. Da, pot să vă spun, uh, să fiți liniștit, chiar și eu fac parte din acest lanț de angajamente și plăți și există o diferență foarte strictă între persoanele care uh, fac scrisurile și persoanele care fac plățile. Eu pot, de exemplu, să contractez uh, o lucrare de audit, dar nu pot să fac și plata. Pot să verific dacă lucrarea a fost făcută, dar nu pot să uh, încep plata. Și această separare există peste tot și la sediu și în departamente și peste tot. Sigur că există controle, depinde colegii mei pentru audit, comunicăm, însă persoanele sunt diferite. Persoanele care fac operațiunile sunt persoane diferite. Mulțumesc. Domnul Kraft, contabil la comisie, dorește și el să mai adauge o explicație. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați și mie șansa să uh, iau cuvântul. Știți că am fost numit acum șapte ani de comisie, uh, șapte zile, mă scuzați, de comisie. Este prima mea intervenție în comisia dumneavoastră deosebit de importantă. Și nu pot decât să confirm ce a spus domnul Kins de la Curtea de Conturi și ce a spus colegul de la Direcția Generală DEVCO. În ceea ce privește obiectivul auditului CRIS, noi luăm recomandările cât se poate de în serios iar calendarul indicat de uh, colegi va fi respectat în măsura posibilului. Domnul Odi s-a referit uh, și la uh, fiabilitatea conturilor. Cred că putem spune pe scurt că întrebarea este dacă punctele slabe ale CRIS pot să aibă un impact asupra DAS, asupra declarației de asigurare pozitive. Trebuie să vă amintesc că Comisia Îți amintesc comisiei dumneavoastră că de câțiva ani avem uh, numai declarații pozitive de audit pentru conturile generale. Cu toate acestea, ținând cont de uh, concluziile curții cu privire la CRIS, în raportul său care s-a, oferit, s-a referit mai ales la interfața cu utilizatorul și la capacitățile de raportare, Uh, trebuie să vă spun că serviciile Direcției Generale Bugete au revizuit separat ABAC și CRIS și legătura dintre ABAC și CRIS. Au găsit și aceste servicii puncte slabe, sunt probleme, dar nu sunt atât de grave încât să submineze funcționarea sistemului. S-au identificat, de exemplu, probleme legate de uh, problema de uh, reconciliere dintre CRIS și ABAC, cam uh, după cum a spus și colegul de la Curtea de Conturi. Două dintre recomandările făcute au fost deja implementate de Direcția Generală DEVCO și noi colaborăm cu Direcția Generală DEVCO pentru a uh, implementa ameliorările necesare în legătură cu celelalte cinci probleme. Pe scurt, vreau să vă spun că, din câte știu eu, nu există niciun fel de risc de fraudă, nu există niciun fel de risc uh, cu privire la fiabilitatea conturilor și vreau să vă spun că trebuie să că noi luăm în serios recomandările curții în cea mai mare măsură și că la nivel intern implementăm uh, rezultatele diferitelor anchete realizate cu privire la aceste sisteme. Vă mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule Kraft. Eh, nu am fost atent eh, la schimbarea dumneavoastră. Într-adevăr, înainte venea domnul Tavern, vă urez bun venit la comisia noastră și sper să avem o colaborare foarte fructuoasă. Foarte bine. Cred că putem încheia aici acest punct. Cred că avem toate informațiile necesare ca să putem uh, uh analiza aprofundat raportul domnului Odi. Se pot depune amendamente până în data de 2 octombrie, marți, ora 12, și vom vota raportul domnului Odi în 15 noiembrie. Bun, am încheiat punctul 5, trecem la punctul 6, după cum v-am spus. Este vorba de un raport al domnului Toirer, după o delegație a comisiei noastre la Ignalina, în Lituania. Domnul Toirer a prezidat această delegație și trebuie să amânăm acest punct pentru că domnul Toirer nu a putut veni astăzi. Punctul 7 era un schimb de opinii cu Comitetul de Supraveghere al OLAF și acest punct se amână. Deci, am terminat ordinea de zi de dimineață. Interpreții pot merge la o cafea, spune domnul președinte, și noi, cei din sală, și vom uh, examina documentele pentru după masă. Dar, atenție, vom începe voturile la ora 15 fix. Vom vota descărcările, vom vota rapoartele referitoare la agenții, însă la început și abia apoi descărcarea pentru Consiliu. Și asta pentru că doamna la Sender nu poate veni la orele 15 și dorește să fie prezentă când se votează raportul său. Deci începem cu agențiile. Îi rog pe administratorii uh, de la grupuri să transmită acest mesaj ca toată lumea să fie prezentă aici. Ședința se suspendă și continuăm la ora 15. Bon, c'est une réunion light. Yeah. Da. <laughs> Mais quelle histoire, notre commission, hein? on est toujours bousculé. Hmm? On est toujours bousculé. Hmm